pentru că fiecare are propria sa natură și propria sa problematică. Să luăm exemplul uh, disputei frontaliere dintre Slovenia și Croația. A fost o problemă bilaterală, a fost menționată de un stat membru la instituțiile Uniunii Europene și a dus la blocarea negocierilor cu Croația pentru aderare. Pe de altă parte, în ceea ce privește Cipru, deciziile care cer implementarea deplină a protocolului de la Ankara au fost luate în unanimitate de către Uniunea Europeană, de către cele 27 de state membre, care erau atunci 25 în 2005. Aceasta a fost o condiție pentru deschiderea negocierilor de aderare cu Turcia. Deci nu este o problemă bilaterală, este o problemă europeană susținută de Uniunea Europeană. În fine, doamnă Fayon, bun venit la Parlamentul European. M-am simțit ca la o conferință de presă, ascultându-vă. Întrebarea dumneavoastră legată de liberalizarea vizelor este una foarte relevantă și doresc să clarific această chestiune. Bosnia-Herzegovina va primi liberalizarea vizelor atunci când va îndeplini toate condițiile care au fost impuse de Uniunea Europeană. Însă, deocamdată, <clears throat> au început să se emită pașapoarte biometrice în octombrie. În iulie, când ne-am făcut noi recomandările, nu era nici măcar un singur pașaport biometric emis de Bosnia-Herzegovina. Acum, această țară și-a uh, accelerat uh, reformele și uh, asta în domeniul controlului frontalier, al pașapoartelor biometrice și acum urmează sigur și faza de implementare, care este una mai dificilă. Săptămâna trecută și săptămâna viitoare s-a discutat și se va discuta despre o posibilă accelerare a liberalizării vizelor pentru Bosnia-Herzegovina, pentru că acest stat are nevoie de o structură decizională mai eficientă și odată ce o va avea, va putea să accelereze îndeplinirea condițiilor și va obține liberalizarea vizelor pentru Uniunea Europeană. Însă și eu am acest obiectiv, sunt de acord, este foarte important această țară a avut foarte mult de suferit în anii 90 și merită o europenizare a societății civile și, într-adevăr, liberalizarea vizelor este esențială. Mulțumesc, domnule comisar. S-a avut uh, o intervenție aici care a fost foarte utilă, interesantă, dialogul a fost foarte dinamic. Mulțumesc colegilor care au luat cuvântul. Urm- următoarea reuniune a comisiei noastre este pe data de 19 octombrie la orele 18.30 până la 19.15 și cu asta declar închisă reuniunea noastră. Arvoisat kollegat, aloitamme ihmisoikeusalivaliokunnan kokouksen. Dragi colegi, haideți să începem reuniunea subcomisiei pentru drepturile omului. Am să vă rog să luați loc. Și să faceți liniște. Vom începe reuniunea subcomisiei pentru drepturile omului, după cum am mai spus. Îmi pare foarte rău că începem cu întârziere, S-a întâmplat din cauza că la Comisia FET a avut loc o dezbatere foarte interesantă cu comisarul Ren pe tema Balcanilor. Haideți să începem reuniunea. avem o modificare a ordinii de zi în legătură cu punctul 4. Punctul 4 este suprimat pentru că trebuia să avem un schimb de opinii cu președintele înaltului comisia, comisariat pentru refugiați, care trebuia să vină aici, însă, din păcate, a fost convocat la o reuniune de urgență la Geneva. Consiliul pentru Drepturile Omului trebuie să dezbată o chestiune stringentă. Sper să putem uh, totuși derula acest schimb de opinii la o altă dată, poate chiar în luna noiembrie vom uh, fi în contact cu excelența sa. Știți că sunt foarte multe divergențe de opinii în legătură cu acest raport Goldstone. A fost abordat cu ocazia Consiliului Drepturilor Omului, știu că a fost dezbătut și înainte Consiliul pentru Drepturile Omului trebuie să discute chestiunea Sudanului și a altor state, deci are o ordine de zi foarte încărcată. Ar fi bine să știți că judecătorul Goldstone ar trebui să vină la Comisia AFET Comisia AFET, în orice caz, va încerca să-l invite aici. Știu că sunteți cu toții interesați de dezbaterea cu uh, comisarul Bilen, aflat aici la Bruxelles, comisarul pentru drepturile omului. Doamna comisar se află aici la Bruxelles pentru deschiderea unui birou. Știu că veți avea ocazia de a vă întâlni cu ea, doamna Andrichiene, știu că va merge și se va întâlni cu doamna comisar. De altfel, sunt convinsă că veți păstra această legătură cu comisarul pentru drepturile omului. Este în orice caz foarte important ca Uniunea Europeană să nu aibă nimic să-și reproșeze pe planul drepturilor omului. Rolul nostru este să dăm un exemplu pentru că numai așa vom putea să uh, privim restul lumii. Deci trebuie să fim ireproșabili. Un alt aspect pe care doream să-l mai menționez. O doamnă senator din Nigeria un domn senator, mă scuzați, care face parte din rețeaua parlamentar pentru acțiune globală. E vorba de o asociație foarte importantă pe care o cunoaștem bine și sper să avem ocazia să-i dăm cuvântul domnului senator la punctul 6. Așadar, vă rog să adoptăm acum ordinea de zi cu această modificare. Mă bucur că sunteți de acord. Apoi, aprobarea procesului verbal al reuniunii din 10 septembrie. Îl putem adopta? Se adoptă. La punctul 3, încă niște comunicări ale președinției. Președintele Buzek a făcut o declarație cu ocazia zilei împotriva pedepsei cu moartea. E vorba de data de 10 octombrie. și uh, v-am uh, transmis declarația președintelui. Președintele Parlamentului declară că Belarusul la ora actuală este singura țară europeană care aplică pedepsa cu moartea. Președintele a declarat că este de asemenea foarte important să se organizeze festivitățile pentru cea de-a doua aniversare a uh, Zilei Drepturilor Copiilor. Apoi, un mesaj destul de trist, unul dintre tinerii menționați în comunicatul președintelui a fost executat duminică. Și trebuie să condamnăm această execuție ce a avut loc în Iran. Apoi, în legătură cu China, am auzit că șase uiguri au fost condamnați la moarte cu ocazia unui proces care a fost organizat uh, în pripă. Statele membre au trimis observatori la acest proces, însă nu știm ce s-a întâmplat după aceea. Apoi vom avea un raport în Parlament în privința Serviciului de Acțiune Externă care va depinde, desigur, de soarta tratatului de la Lisabona. Ni s-a cerut să facem și noi un aviz cu privire la acest subiect și deci uh, eu am cerut să se dezbată acest subiect în subcomisia noastră pentru că avem anumite amendamente ale doamnei Lochbiller și ale mele pentru că dorim să ne asigurăm că uh, se va ține cont de drepturile omului în toate acțiunile noastre externe și în toate relațiile externe. Sper că veți fi prezenți ca să susțineți aceste amendamente când va veni momentul să ne susținem opiniile. Consensul democratic este un alt subiect în legătură cu care am um, adresat câteva, câteva întrebări orale împreună cu Comisia DEVE și Comisia AFET. Acestea vor fi dezbătute la plenara din noiembrie. Încercăm să ne asigurăm de fapt că acestea vor fi discutate la mini-plenara din noiembrie. Noi am fi dorit, de fapt, să le discutăm săptămâna viitoare la Strasbourg, dar acest lucru nu a fost posibil. Este clar că ne aflăm într-un moment foarte potrivit pentru această discuție, pentru că astfel am putea să influențăm discuțiile de la Consiliul de Afaceri Generale ce se va desfășura în curând. <clears throat> Încercăm să obținem o rezoluție, avem o propunere de rezoluție în acest sens, care poate să fie o bază de pornire însă nu suntem siguri încă de momentul la care se vor desfășura discuțiile. Și ultimul punct la comunicări se leagă de Uzbekistan. Ministrii de externe ai Uniunii Europene au intenția de a discuta interzicerea folosirii armelor în Uzbekistan la următorul Consiliu. Este vorba de posibilitatea de a uh, introduce sancțiuni sancțiuni care au mai fost aplicate Uzbekistanului începând cu 2005 pentru că acolo au fost uciși foarte mulți oameni în orașul Andijan. Am solicitat un raport uh, internațional independent în legătură cu aceste evenimente. Iar uh, autoritățile din Uzbekistan nu au permis însă niciun fel de anchetă. De aceea dorim acum să uh, interzicem acordarea de vize. De fapt, aceasta a fost aplicată chiar din octombrie de anul trecut. Din păcate, Consiliul nu a tratat deloc evenimentele din Andegean în deciziile sale, pentru că au considerat că situația se ameliorează în Uzbekistan și că totul merge în direcția dorită. Însă știm că situația din Uzbekistan în domeniul drepturilor omului este de fapt foarte îngrijorătoare. Printre alte probleme există problema muncii copiilor, deci vă rog să încercați să monitorizați această situație ca să putem dezbate ce se poate face în legătură cu problemele acestea. Poate că începem acum să discutăm, dau cuvântul doamnei Lochbiller. Da. Mulțumesc frumos că mi-ați dat cuvântul. Pe 26 și 27 octombrie se va reuni Consiliul de Afaceri Generale al Uniunii Europene și miniștrii vor hotărâ dacă vor pune capăt embargoului pentru comerțul cu arme pentru Uzbekistan și asta fără să fie existat niciun fel de anchetă internațională și fără să fi se făcut lumina asupra masacrului din Abidjan. Dacă s-ar întâmpla acest lucru, ar fi foarte grav, pentru că Uniunea Europeană ar trimite un mesaj greșit către populația Uzbekistanului și anume că noi nu am luat uh, în serios uh, cererile care ne-au fost transmise pentru uh, în ce, în ce privește încălcările drepturilor omului și mai ales ce s-a întâmplat în Andijan. Se pare că există uh, ezitări în ce privește uh, votul pentru menținerea embargoului. De aceea, ar fi bine să trimitem o scrisoare ministrului de afaceri externe suedez și să fim foarte fermi, să spunem că nu a existat niciun fel de îmbunătățire uh, semnificativă în ce privește drepturile omului și că nu putem spune că anchetele desfășurate de Uzbekistan au fost imparțiale în ce privește uh, evenimentele din Andijan. Mulțumesc, spune doamna președintă. Acum dau cuvântul domnului Howitt. Mulțumesc, doamnă președintă. Câteva observații de ordin general în ce privește anunțurile dumneavoastră. Vreau mai întâi să salut faptul că am ajuns cât de cât la o înțelegere între AFET și subcomisia noastră ca să nu există neînțelegeri. Și este foarte important, încă o dată, ca întâlnirile noastre și cele ale AFET să nu se um, încalece. Apoi, în ce privește chestiunea democratizării, eu am înțeles că marți la Strasburg se va discuta despre asta și ar trebui să fim pregătiți să acționăm foarte repede pentru că trebuie să colaborăm în legătură cu această rezoluție. Eh, Mulțumesc, spune doamna președinte. Președinții grupurilor politice vor hotărî astăzi în legătură cu ordinea de zi de la Strasbourg și ca să știm dacă chestiunea democratizării va fi abordată la plenara de săptămâna viitoare sau nu. Ar fi o veste bună dacă dezbaterea va avea loc într-adevăr săptămâna viitoare. Poate putem cere diferiților secretari generali să transmită acest mesaj către președinții grupurilor. Doamna Egle, acum asupra Uzbekistanului. Mulțumesc, doamnă președintă despre Uzbekistan. Sunt membră de 10 ani a delegației interparlamentare cu Uzbekistanul și de un an de zile nu mai pot să călătoresc acolo. Cunosc totuși destul de bine această țară. Și aș vrea să spun că în tot ceea ce întreprindem noi trebuie să ținem cont de progresele făcute de această țară Eu cred că uh, mediatorul prezent la fața locului poate totuși să-și desfășoare munca în condiții acceptabile <coughs> și noi trebuie să îi dăm mai multă putere dacă putem. Și vreau să adresez o întrebare tuturor. Lu, um, acte precum um, asasinate, uh, pronunțarea de sentințe cu moartea. Din câte știu eu, acum, în ce privește pedeapsa capitală, s-au făcut câteva progrese, e adevărat, uh, infime, dar totuși sunt niște progrese. Sunt și alte țări care au stagnat în această privință. Deci trebuie să ținem cont chiar și de aceste uh, de acești minuscul pași înainte. Deci trebuie să sprijinim și elementele pozitive. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Iegle! Poate că aș putea să vă propun să vedem ce credeți despre propunerea uh, doamnei Lockerby și poate că mai mulți colegi vor putea să fie prezenți și să urmărească reuniunea Consiliului de Afaceri Generale. Ca să fim siguri că se ține cont despre de situația reală de pe teren din Uzbekistan. Putem să continuăm atunci? Da, deci împreună cu domnul Ghib vom încerca să ajungem la o înțelegere. Acum, următorul punct de pe ordinea de zi, principalul punct, având în vedere faptul că nu am putut să-l primim pe domnul Van Leven, avem mai mult timp la dispoziție pentru această chestiune deosebit de importantă. referitor la instrumentul financiar al Uniunii Europene pentru Democrație și Drepturile Omului. Va apărea un raport la jumătate de perioadă un raport intermediar al Comisiei pe acest subiect și acum domnul Buratis, directorul uh, UE-ED, uh, este împreună cu noi, precum și domnul Timans de la uh, Direcția Generală pentru Afaceri Externe. Poate de asemenea să ia cuvântul și atunci având în vedere faptul că avem mai mult timp la dispoziție, putem să dăm cuvântul și invitațiilor noștri de la mai multe ONG-uri. Un ONG, mai ales care s-a ocupat foarte mult de acest instrument, apoi domnul Alexandru Makarov de la ONG-ul Concord, care de fapt este o rețea de ONG-uri, și de asemenea o, o altă organizație neguvernamentală care se ocupă de uh, finanțarea pentru uh, soluționarea conflictelor. Acum vreau să rog pe domnul Burațis să facă o scurtă prezentare în numele Euro, Europe Ed asupra acestui instrument de finanțare și îl rugăm să ne spună mai ales ce anume s-a realizat până în prezent și care sunt planurile pentru viitor. Și apoi voi da cuvântul domnului Timans, care poate va putea să intre mai mult în detalii în ce privește strategia Uniunii Europene pentru uh, perioada 2009-2013, în ce privește acest instrument de finanțare. Și apoi voi da cuvântul și reprezentanților ONG-urilor. Acum dau cuvântul domnului Burațis. Mulțumesc, doamnă președinte. Ați spus în introducere că domeniul drepturilor omului trebuie să fie foarte vizibil în acțiunea Comisiei și mă voi, uh, voi încerca să mă asigur că așa vor sta lucrurile. Din 2006 uh, și până acum dispunem de instrumentul, instrumentul european pentru democrație și drepturile omului. Este o inițiativă europeană de succes pentru sprijinirea democrației și drepturilor omului. Și e un instrument de finanțare cu care noi putem ajuta uh, democ- promovarea democrației și drepturilor omului în întreaga lume. În uh, state terțe, instrumentul beneficiază de un buget de aproximativ 1,1 miliarde de euro pentru perioada 2007-2013. Um. Dacă acceptăm uh, alocările pentru misiuni de observare, observarea alegerilor, bugetul anual este de aproximativ 115 milioane de euro. Instrumentul pentru democrație și drepturile omului contribuie la dezvoltarea și consolidarea democrației și a statului de drept și protejează drepturile omului și libertățile fundamentale în întreaga lume. Finanțarea în conformitate cu acest instrument este complementară asistenței uh, comunitare uh, prin intermediul cooperării bilaterale. Uh, principalul argument al acestui instrument este capacitatea sa de a opera în mod independent fără implicarea guvernelor uh, din țările în care operează ceea ce ne permite să ne concentrăm asupra unor probleme sensibile din punct de vedere politic și să cooperăm cu organizațiile societății civile locale care trebuie să fie independente față de autoritățile publice. Instrumentul European pentru Democrație și Drepturile Omului, din acest motiv, poate să fie activ, de asemenea, în țări care ar putea fi descrise ca fiind ca având situații dificile unde libertățile fundamentale sunt amenințate și care se confruntă și cu probleme din punct de vedere geografice, din punct de vedere geografic. Instrumentul beneficiază de parteneriate strategice cu organizații internaționale pentru a promova construirea democrației, pentru a rezolva probleme cum ar fi uh, nerespectarea drepturilor omului, uh, justiția internațională, statul de drept, promovarea libertăților fundamentale, asta printre alte aspecte. So far, more than 100 call for proposals Până acum au fost lansate de, uh, de delegații mai mult de 100 de uh, proceduri de ofertare, ceea ce s-a tradus în realitate prin sute de proiecte în întreaga lume. Din acestea, mai mult de 3000 sunt proiecte locale în care este implicată societatea civilă în 70 de țări diferite. Exactly by the EC delegations proiecte uh, care sunt manageri, manageriate direct de uh, echipe ale comunităților europene. Se concentrează pe uh, domenii de importanță strategică pentru noi, cum ar fi drepturile omului și drepturile fundamentale, libertățile fundamentale în țări și regiuni în care sunt cel mai periclitate. Avem 27 de proiecte în curte de desfășurare și 9 echipe la fața locului. Uh, care cooperează cu organisme locale. Uh, lupta împotriva pedepsei capitale. Aici avem 8 proiecte în curte de desfășurare și 5 în pregătire. Pentru combaterea torturilor avem 7 proiecte uh, lansate de la, din Bruxelles și 25 în care sunt implicate delegațiile noastre la fața locului și în cele din urmă, pentru protecția drepturilor omului și apărătorilor drepturilor omului, avem 11 proiecte în curs de desfășurare cu mecanisme de uh, ajutor de urgență și posibilitatea de a sprijini campanii ale societății civile uh, uh, pentru sprijinirea Tribunalului Penal Internațional. Aici avem cinci proiecte. În 2009 și 2010 am primit uh, foarte multe cereri uh, pentru că este o procedură de ofertare care este permanent deschisă. Ah. With the next deadlines și ultim, următorul termen va fi 30 octombrie, termen limită, și aprilie, luna aprilie 2010. Această deci, procedură de ofertare uh, pentru acțiuni împotriva o, torturii are termenul limită chiar astăzi. Uh, trei proceduri de ofertare adiționale vor fi lansate în următoarele luni. Una a, uh, pentru campanii de protecție drepturilor omului globale, pentru ca Tribunalul Penal Internațional să funcționeze eficient. Asta este pentru, prevăzută pentru sfârșitul lunii octombrie. Alt program pentru studii de master în drepturile omului în țări terțe va fi lansat probabil la începutul lunii, de, lunii decembrie și al treilea acțiuni în susținerea uh, liniilor directoare UE pentru apărătorii drepturilor omului prevăzută să fie lansată în primul semestru al anului 2010. Cu acestea vom, uh, ne vom ocupa de, pro, pro, de perioada 2007-2010 și vom fi îndeplinit toate obiectivele acestea până în luna iunie anului viitor. Instrumentul European pentru Democrație și Drepturile Omului uh, este de asemenea activ prin parteneriate strategice cu organizații internaționale pentru promovarea democrației, probleme cum ar fi statul de drept, justiția internațională și promovarea libertăților fundamentale. Ceea ce s-a concretizat în uh, aproximativ 3, 20 de acțiuni uh, țintite cu parteneri strategici, cum ar fi uh, înaltul comisar al ONU pentru drepturile omului, Consiliul Europei sau uh, Tribunalul Penal Internațional. Instrumentul susține de asemenea programul de uh, master pentru drepturile omului și democratizare, în programe comune UE-ONU, precum și alte programe de formare și de educație care promovează drepturile omului și democratizarea în Centrul European Universitar pentru Drepturile Omului și Democratizare. Acestea s-au concretizat în două burse pentru alte programe de master la nivel regional, pentru drepturile omului și democratizare în zona Balcanilor, America Latină, Africa de Sud și zona Asiei și a Pacificului. EU election observation missions are... Misiunile UE de observare a alegerilor se desfășoară de asemenea în cadrul acestui instrument. Acestea reprezintă un element specific pentru că sunt uh, unul din instrumentele pe deplin integrate ale politicii externe UE. În acest sens, șeful misiunii este numit din, membrii Parlamentului, din rândurile membrilor Parlamentului European, comisiile AFET sau DEVE și uh, observatorii fac parte din statele membre. Misiunile de observare ale UE sunt organizate și gestionate direct de Comisia Europeană activitățile susținute de, aceste, de acest instrument uh, se desfășoară la nivel global și regional și local, național uh, și până acum uh, majoritatea finanțărilor s-au referit la sau au implicat zona de imediată vecinătate a Uniunii Europene. Instrumentul prevede măsuri pentru țări la nivel pentru programe de susținere la nivel local și național pentru a susține și îmbunătăți accesul uh, organizațiilor uh, societății civile pentru uh, la finanțare în aceste țări. Uh, sigur, punctul de plecare este Bruxelles și apoi sunt delegații și 77 de țări au primit uh, finanțare în 2009, număr care va crește la 92 în 2010. activitățile de uh, observare a alegerilor uh, sunt în curs de desfășurare în Afganistan, Bolivia, Mozambic și Coasa de Fildeș. Asta în ultimele trei luni ale anului 2009. Și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, uh, mulțumesc pentru această prezentare. Și acum are cuvântul domnul Rolf, are cuvântul domnul Rolf Tima, de la DG Relații Externe. Thank you, Madam Chair. Um... Mulțumesc, doamnă președinte. Mi-ați cerut să mă refer mai ales la perspectivele Uniunii Europene pentru următorii trei ani, 2010-2013. După cum bine știți, Comisia Europeană a promis Parlamentului European că va face o revizuire în 2009-2010 a tuturor programelor de asistență financiară. De aceea ne aflăm în procesul de revizuire a strategiei care a fost adoptată de Comisie în august 2007. În ceea ce privește în altul comisariat, suntem de părere uh, că uh, perioada de implementare a strategiei este prea scurtă ca să se facă schimbări uh, esențiale. Mă refer la instrumentul european pentru democrație și drepturile omului. Implementarea efectivă de către Aidco a început uh, numai în 2008. Cu alte cuvinte, în afară de domeniul uh, observării alegerilor, avem foarte puține proiecte încheiate care să ne arate, arate cât de eficientă este strategia pusă în practică în 2007. În contextul pregătirilor pentru revizuire, am uh, trimis niște consultanți care să evalueze situația pe teren. Probabil că ați auzit că avem operațiuni în multe țări. Majoritatea operațiunilor se desfășoară la nivel local și obiectivul acestor consultanți este să se ocupe de revizuire și în același timp uh, s-a sugerat reconfirmarea celor cinci obiective cheie ale strategiei din 2007. S-a cerut uh, reluarea acestora în perioada 2010-2013. Comisia are intenția de a face acest lucru. Vă spun toate acestea pentru că, de fapt, modificările pe care le vom sugera aduse strategiei în contextul revizuirii vor fi destul de limitate pe fond. Se vor menține obiectivele cheie, se vor introduce câteva puncte suplimentare din loc în loc pe o bază tematică, de exemplu, am desfășurat o discuție cu Comitetul Economic și Social, cu Comitetul Regiunilor, am avut consultări cu societatea civilă, cu organizații din tot spectrul democrației și drepturilor omului. Și deci veți vedea că pe viitor se va menționa specific noua strategie de susținere a drepturilor economice, sociale și culturale, pe lângă drepturile politice și civice. De asemenea, se va menționa și importanța dialogului social ca instrument de promovare a păcii și de prevenire a conflictelor. De asemenea, veți vedea că se face referire la răspunderea societăților. Sunt elemente care vor fi uh, desfășurate în funcție de rezultatele consultărilor. Singurele schimbări mai importante în privința strategiei se referă la uh, ponderea relativă a operațiunilor de finanțare prevăzute ceea ce înseamnă că, dată fiind uh, cererea crescută a actorilor din societatea civilă din statele terțe, prin comparație cu strategia existentă, dorim să extindem procentul de operațiuni desfășurate la nivel local. Vom reduce puțin fondurile pentru operațiuni regionale din motivul că cererea și calitatea proiectelor de până acum nu sunt la înălțime. Și vom include în, în strategia revizuită cele două orientări ale Uniunii Europene în domeniul drepturilor omului, combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței împotriva copiilor, care au fost adoptate din 2007 și deci trebuie să fie adăugate va fi abolită poziția precedentă referitoare la fondurile ce trebuie alocate proiectelor. Deci, în general, schimbările vor fi limitate. Și sperăm de aceea că vom obține consensul statelor membre din Comitetul director al uh, Instrumentului European pentru Democrație și Drepturile Omului, dar și al Parlamentului European. În privința calendarului, aș dori să vă spun că avem de gând să prezentăm strategia revizuită Comitetului de Conducere al IEDDH în uh, în 14-15 decembrie. Nu știm dacă va fi adoptată imediat, însă uh, vom transmite evident și uh, Parlamentului European după aceea acest document pentru uh, uh, anchetă, o analiză. Parcă. Sper că vom putea să respectăm termele, termenele stabilite de comisie pentru revizuirea tuturor strategiilor, fiind vorba de martie 2010. Cam acesta este calendarul nostru de lucru. Și o ultimă remarcă, doamnă președinte. După cum știți, nu e vorba numai de revizuirea strategiilor, ci și de revizuirea regulamentelor și a avizelor ce țin de operațiunile de asistență financiară pe plan extern. În privința regulamentului adoptat în decembrie 2006, se vor face doar adaptări tehnice minore. În legătură cu cerințele de TVA în domeniul asistenței externe. Nu se vor face modificări de fond de aceea cred că comisia dumneavoastră va fi sesizată la momentul oportun și vi se va prezenta propunerea comisiei legată de TVA în domeniul instrumentului european pentru democrație și drepturile omului și vă mulțumesc foarte mult. Uh, mulțumesc. Mulțumesc reprezentanților comisiei. Și acum vreau să urez bun venit uh, reprezentanților organizațiilor neguvernamentale care joacă un rol esențial în întregul program pentru apărarea democrației și a drepturilor omului. Din câte știu eu, doamna Legos a trimis chiar un document către comisie apropo de uh, rețeaua de democratizare și atunci aș dori să-i dau cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Eu am să încep și apoi Leonor va vorbi și ea um, în continuarea intervenției mele. Organizația noastră este membră a rețelei Concord și în capacitatea mea de membru activ a Concord iau cuvântul astăzi aici. În cazul în care unii dintre dumneavoastră nu ne cunoașteți, noi suntem o rețea de ONG-uri, mai bine de 1500 de ONG-uri din toate cele 27 de state membre sunt membre a acestei rețele. Sunt de asemenea membre platforme naționale uh, care au, la care aderă um, mii de cetățeni europeni. și vreau să exprim punctul de vedere al ONG-urilor europene care se ocupă de dezvoltare despre acest instrument uh, european de finanțare pentru uh, democrație și drepturile omului. Noi menținem contactul cu uh, Comisia Europeană și cu um, Europed mai ales, dar dorim să avem același gen de dialog și cu Parlamentul European deci nu numai cu Comisia Dezvoltare, ci și cu Comisia, uh, Subcomisia pentru Drepturile Omului. Noi ni se pare că munca acestor două comisii este uh, complementară. Și Concord și uh, HIDN de asemenea uh, lucrează mână în mână și au salutat apariția acestui instrument european. Pentru că noi avem o vedere de ansamblu asupra aspectelor dezvoltării, că e vorba despre uh, um, îmbunătățirea nivelului vieții, de eradicarea sărăciei și așa mai departe, sau de drepturile copilului. Noi încurajăm instituțiile europene să împărtășească ideile noastre. De aceea este foarte important ca obiectivele acestui instrument, precum și obiectivele uh, cooperării pentru dezvoltare, să fie coerente între ele. Suntem cu toții de acord că atunci când ne ocupăm de drepturile omului, ne gândim și la dezvoltare. Dar dați-mi voie să fac câteva observații concret pe tema acestui instrument financiar. Noi am identificat trei aspecte asupra cărora am vrea să ne concentrăm. Mai întâi ce privește, privește procesul de consultare. Noi am observat că la sediul din Bruxelles procesul de consultare mm, merge ca pe roate, dar ar fi bine dacă acest proces s-ar desfășura și în uh, delegațiile naționale ale Comisiei. Și după analiza pe care a făcut-o Concord, am primit răspunsuri de la membrii noștri care ne arată că, de fapt, la nivel local nu a existat niciun fel de consultare a părților interesate. Cu excepția uh, țărilor uh, precum Uganda și Ruanda, în niciun alt loc nu uh, au fost uh, consultate ONG-urile membre a Concord în ce privește acest instrument financiar. Și îmi pare rău că poate uh, Uh, sunt un pic uh, impertinentă. Cum vreți să ajutați organizațiile locale fără să îi întrebați, în primul rând, pe ei ce nevoi au? În ce privește finanțarea uh, disponibilă, cred că nimeni nu se miră de faptul că deocamdată această finanțare este mult prea mică. Chiar și Comisia califică această finanțare ca fiind una modestă. Pentru ca un asemenea instrument să poată să-și îndeplinească obiectivele, trebuie ca bugetul să fie uh, crescut, mărit în consecință. Apoi, în ce privește raportul curții de conturi, până și aici se spune că din cauza lipsei de finanțare, proiecte de foarte bună calitate riscă să nu poată să fie implementate. Noi am întrebat mai mulți membri ai rețelei noastre despre acest uh, instrument financiar și i-am întrebat dacă uh, merită să depui cereri uh, care să se califice pentru finanțare din acest instrument și răspunsul lor a fost că deocamdată nu, pentru că bugetul, cum spuneam, este mult prea limitat. Domnul Timmons a anunțat că există proiecte încă pe lista de rezervă și că nu vor mai fi lansate altele noi anul viitor. Se pare că donatorii internaționali preferă mai degrabă să sprijine guvernele, deci să acorde ajutor direct guvernelor din țările beneficiare mai degrabă decât să ajute societatea civilă. Și mă întreb dacă este metoda cea mai bună pentru a ajuta populațiile cele mai vulnerabile. Apoi, în ce privește mecanismele de implementare a acestui instrument, Considerăm că procedura în ce privește uh, apelurile la, of- la prezentarea de uh, oferte de proiecte ar putea fi îmbunătățită. Există uh, reguli naționale restrictive, în unele cazuri, în altele nu, deci ar trebui un pic de armonizare. Și am văzut că în anul 2008 s-a folosit această, uh, acest model în două etape pentru a uh, face o propunere, ceea ce reprezintă o mare pierdere de timp și bani. Mă bucur că domnul Timens a menționat faptul că acest uh, lucru s-ar putea schimba pe viitor. Dar, în general, e clar că există o lipsă de flexibilitate. Pentru că, de multe ori, cheltuielile pentru punerea pe picioare a proiectului sunt uh, mult prea mari uh, în raport cu banii pentru care, pe care uh, îi cer aceste proiecte. În concluzie, vreau să mulțumesc încă o dată subcomisiei pentru Drepturile Omului că ne-a dat cuvântul ca să vorbim în numele ONG-urilor care se ocupă de dezvoltare. Noi credem că Parlamentul European trebuie să joace un rol fruntaș în ce privește procesul decizional pentru drepturile omului și pentru cooperarea uh, uh, în vederea dezvoltării. Mulțumesc frumos pentru atenție. Mulțumesc pentru aceste observații foarte interesante. Ieri, în cadrul Eh, ieri concordă participarea la publicarea documentului care privește mm, toate sectoarele în care acționăm noi. Și știți că activitatea noastră se bazează mult pe cooperarea cu Comisia DEVE. Și, de altfel, ideea aceasta este susținută de președinția suedeză. Însă mi-amintesc de asemenea că în cadrul unui, uh, unui prânz uh, am avut ocazia să abordez uh, problema coerenței între toate acțiunile. Am abordat-o împreună cu președintele Parlamentului, domnul Buzek, și dânsul a spus că ar fi bună o abordare orizontală și la Parlament. Poate că am putea implica și Comisia Agri, pentru că se vorbește mult de securitate alimentară și de asemenea Comisia Envi. Dar, pe scurt, am spus că s-a cerut, am solicitat să se facă o propunere pentru că e vorba de o problemă cu caracter o, orizontal care ne uh, preocupă în fiecare zi. Thank you, Mitch. Și are cuvântul altă reprezentantă a unui ONG. Mulțumesc, doamnă președinte. După cum uh, poate știți, mă numesc Leonore Losta și lucrez uh, la un ONG care se ocupă cu protejarea, uh, celor care protejează drepturilor omului, o, care face parte dintr-o rețea informală de ONG-uri, care se întâlnește constant aici la Bruxelles, compusă din mai mult de 14 ONG-uri, care se implică în activități în întreaga lume și asta în colaborare cu instituțiile europene și în domenii care au legătură de drepturile omului și promovarea democrației. Și credem că această rețea, în ace- ă, știm că în această rețea există un grup de lucru care încearcă să găsească soluții pentru a consolida abordarea legată de drepturile omului în acțiunile de finanțare externă ale Uniunii Europene și de aceea ne concentrăm pe acest instrument european pentru democrație și drepturile omului. De acum îl vom numi IEDDR. Uh, noi credem în rolul nostru ca interlocutori pentru că vă furnizăm informațiile pe care le aflăm de la partenerii noștri locali. Știm că se desfășoară consultări la nivel local și noi suntem o altă sursă de informare pentru dumneavoastră. Am dori să mulțumim Parlamentului European pentru ocazia pe care ne oferă să vorbim aici, în uh, fața subcomisiei dumneavoastră. Și sperăm că acesta este un pas în plus înspre uh, îmbunătățirea cooperării și unui dialog interactiv cu dumneavoastră în, pe, în domeniul drepturilor omului, dar și în acest uh, exemplu concret al IEDDR. Prezența noastră aici uh, este o dovadă în plus a faptului că UE acordă importanță participării societății civile în toate activitățile sale. Și mai ales în consultările uh, EDDR IEDDR cu Comisia, putem doar să uh, fim în favoarea mm, propunerii Comisiei de a pune în comun informațiile uh, ceea ce ne permite să comunicăm cu dumneavoastră și să ne uh, exprimăm și îngrijorările. Sigur, lucrurile pot fi îmbunătățite. V-am dorit să vă adresăm o sugestie sau o cerere. Poate că ar fi bine că după ce noi vă furnizăm informațiile, să primim și noi informații din partea instituțiilor europene. Cred că este o, o, un proces interactiv acesta, pentru că noi nu suntem specializați în probleme, pe probleme tehnice și poate câteodată avem impresia că nu s-a ținut cont de contribuțiile noastre. Așa că ar fi bine să fie un proces interactiv și să obținem și noi informații din partea Comisiei Europene și instituțiilor europene în general. Asta în ce privește consultările de aici, din Europa. Însă, după cum a spus și antevorbitoarea mea, mai există un proces important de consultări la nivel local. Noi încercăm să ne facem și noi contribuția în uh, convorbiri cu partenerii locali și știm că delegațiile Comisiei Europene fac uh, o treabă foarte bună și investesc multe eforturi în a se consulta din ce în ce mai mult cu organizațiile societății civile, după cum spunea Alexandra. Spunem, primim multe informații de la partenerii noștri locali și putem spune că mai ales atunci când societatea civilă dispune de fonduri suficiente, procesul de comunicare se desfășoară foarte bine, merge ca pe roate. Însă, a, există încă o parte importantă a societății civile care nu este conștientă de ce puteți face dumneavoastră pentru ei, pentru că acest instrument IEDDR încearcă să ajute societatea civilă aflată în situații dificile, care câteodată de-abia supraviețuiește și nu dispune de resursele, de, nici măcar de acces la internet nu dispune câteodată. Uh, Sigur că salutăm uh, orientările exprimate de Comisia Europeană. Credem că proprietatea locală și devoluția către delegații este un proces foarte pozitiv. De asemenea, suntem de acord cu faptul că ieddr acordă din ce în ce mai multă importanță unor programe de susținere la fața locului. Însă, din același motiv, este foarte important ca niște consultări uh, uh, foarte bune să aibă loc în mod sistematic cu partea reprezentativă a societății civile de la fața locului. Nu considerăm că e o problemă de lipsă de voință. Noi credem că uneori delegațiile Comisiei Europene dispun de capacitatea uh, în resurse de a face acest lucru și uneori nu. În această privință credem că Parlamentul European are și el un rol important de jucat, mai ales că ați spus uh, și dumneavoastră uh, ca să desfășoare toate aceste dialoguri pentru o definire a funcționării pe viitor a serviciilor de, serviciilor de acțiune externă. Este foarte important ca Uniunea Europeană să aibă capacitatea de a comunica și de a dialoga cu societatea civilă. Um, on a more general um, about the about the general scope Acum, în legătură cu domeniul de aplicare general și obiectivele acestui instrument european pentru democrație și drepturile omului, IEDDR. Deja este uh, mare lucru că dispunem de un asemenea instrument, un instrument uh, care uh, uh, încearcă să ajute reprezentanții societății civile care nu întotdeauna beneficiază de ajutor dacă dialogul rămâne la nivelul reprezentanților guvernului. Uh, și dispune acest instrument de o capacitate extraordinară de a acționa și fără acordul guvernelor locale și de a ajuta societatea civilă. E foarte important să consolidăm încă și mai mult acest instrument ca acesta să se poată concentra pe necesitățile uh, reale ale societății civile. Deci nu putem decât să solicităm uh, o consolidare și mai importantă a bugetului alocat acestui instrument, care îi va permite, instrumentului, să răspunde, să reacționeze adevăratelor nevoi ale societății civile. Deci nu avem o problemă. Uh, până la urmă este vorba de o lipsă de fonduri, de un buget limitat Există pro, uh, proiecte foarte bune, dar nu dispun de sumele necesare pentru a fi traduse în realitate. Sunt propuneri care, până la urmă, sunt anulate din, acea, din această cauză cronică, aș putea spune deja, a lipsei de bani. Și, în concluzie, aș dori să spun că acesta este un instrument indispensabil și pentru ca el să poată funcționa e necesar să dispunem să dispună de o finanțare și mai însemnată și să ne asigurăm că el este complementar cu programe geografice și alte programe care sunt deja în curs de desfășurare, ca noi să putem da un răspuns exhaustiv promovării democrației și drepturilor omului. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Mulțumesc pentru uh, aceste cuvinte. Paikallisten partnerien Și uh, ați insistat uh, asupra importanței consultărilor cu partenerii la nivel local și asupra importanței bugetului, bugetării acestui instrument. Deci trebuie ca finanțarea să fie la înălțimea importanței instrumentului. Ați insistat și asupra coerenței cu ceilalți actori uh, ale, ai dimensiunii de relații externe a Uniunii Europene. Acum uh, mai multe persoane au cerut să ia cuvântul. Da, da vă rog și dumneavoastră, doamnă Lohbiller, da? Pentru că poate că dânsa va fi responsabilă de această modificare a regulamentului, cel puțin din partea verzilor. Cred că raportorul va fi din partea PPE, dar încă nu se știe exact cine se va ocupa, da? Și domnul Gheorghe dorește să ia cuvântul. Doamna Gomes, în primul rând, vă rog. Mulțumesc, președinte. Cu toate că sunt de acord cu ce a spus domnul Timas, că mai avem puțin timp pentru implementarea acestui instrument, cred că putem totuși deja să evaluăm anumite neajunsuri. Și cred că ar fi bine să încercăm să le și corectăm din mers. Îmi doresc foarte mult să vă felicit, doamnă președinte, pentru că ați invitat pe reprezentantele ONG-urilor. Cred că ele joacă un rol esențial pentru reușita acestui proces. Și doresc să spun că apreciez foarte mult contribuțiile lor. Aș mai vrea să spun că din experiența mea din domeniul drepturilor omului, dar și de la Comisia pentru Dezvoltare, sunt de acord cu cele spuse de reprezentantele ONG-urilor. Sunt de acord că procesul de consultare la nivel local și la nivel de delegații este foarte slab. Și acest lucru nu e valabil numai pentru IEDDR, ci și pentru principalul nostru instrument de cooperare. E vorba de uh, domenii în care trebuie să facem presiuni și unde Comisia poate să facă foarte multe prin delegațiile de la nivel local și printr-o consultare adecvată a uh, societății civile pe, în crearea acestui instrument și, de asemenea, în domeniul DCI. Instrumentului pentru cooperare și dezvoltare. Aș dori să mai subliniez că s-a propus o includere clară a Curții Penale Internaționale printre prioritățile principale și sunt de acord cu aceasta. Și ce aș mai vrea să spun este că ă, finanțarea care este realmente disponibilă este foarte limitată. Bugetul real este prea mic, pentru că partea leului se duce, de fapt, către misiunile de observare electorală ale Uniunii Europene. Avem un grup de lucru în Parlament care participă la misiunile de observare electorală și eu sugerez o consultare și a acestuia, pentru că eu cred că este nevoie de evaluarea de pe teren, tocmai pentru a se vedea mai bine ce s-a făcut cu banii. Și singurul uh, aspect în care nu sunt de acord cu acest document este acela unde se sugerează că pe lângă o schimbare a bugetului să se aibă în vedere și uh, includerea misiunilor de observare electorală în programe geografice. Nu sunt de acord, vă spun din experiență. Eu cred că este vital ca acestea să țină de uh, Departamentul pentru Drepturile Omului din cadrul RELEX. Uh, pentru că altfel se pierde complet atenția pentru drepturile omului, care este de fapt principalul obiectiv al misiunilor de observare electorală. Dacă se face această schimbare, nu va mai rămâne din misiunile acestea decât un mod de a face pe plac anumitor guverne și în niciun caz nu se va mai ține cont de implementarea drepturilor omului. Cred că este esențial să se păstreze acest program Însă trebuie să ne asigurăm că banii cheltuiți sunt cheltuiți bine și că mult mai multe fonduri sunt acordate acțiunilor pe care trebuie să le susțină acest instrument. Includerea grupurilor vulnerabile, prevenirea conflictelor și menținerea păcii, implicarea societății civile, și sunt de acord cu uh, includerea combaterii violenței împotriva femeilor și copiilor. Sper că toate acestea vor fi incluse în acțiunile specifice de susținere. Se numără aici combaterea pedepsei cu moartea și a altora și în orice caz e foarte important să ne concentrăm pe combaterea violenței împotriva femeilor și copiilor. Cam atât am de spus. Vreau să mai zic că sunt de acord cu preocuparea exprimată și anume că s-a constatat o tendință aici la comisie de a se finanța programe ce beneficiază de sprijin direct de la buget, deci ce sunt sub controlul direct al celor de la guvernare. Este esențial să ne asigurăm că aceste fonduri sunt dedicate unor programe ce nu necesită aprobarea guvernelor. Mulțumesc, doamnă Gomes. Aș putea să vă spun că azi dimineață Comisia a organizat o conferință la care s-a discutat despre violența împotriva femeilor și despre drepturile femeilor și că există o problemă bugetară în rezolvarea acestor probleme. Trebuie să se prioritizeze astfel de chestiuni, trebuie să acordăm prioritate anumitor politici și uh, să acordăm prioritate violenței împotriva femeilor și copiilor. Vreau să-i dau cuvântul doamnei Andrichiene. Mulțumesc. Am două întrebări. Obiectivul 1 menționat în documentul nostru spune că acesta se aplică statelor care trec, în care se petrec încălcări uh, sistematice ale uh, drepturilor omului, unul fiind uh, libertatea de cult. Am avut o reuniune cu o delegație din Statele Unite pe tema libertății de cult și întrebarea mea este, Comisia Europeană intenționează să susțină în cadrul IEDDR uh, drepturile omului, în mod specific și în mod specific libertatea de cult, sunt prevăzute anumite alocări și ce s-a făcut din 2007 în domeniul sprijinului financiar pentru proiecte de acest tip și ce se va face pe viitor? Și a doua întrebare, una scurtă, se referă la strategia Comisiei pentru a susține acțiunile acoperite de orientările Uniunii Europene mai ales în domeniul dialogului și consultările pe drepturile omului cu state precum Rusia, China și Iran. State cu care dialogurile nu își ating obiectivele sau nu se ridică la înălțimea așteptărilor. Aș vrea să știu dacă această chestiune este introdusă în uh, strategia revizuită. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Andrichene. Doamna de Kaiser. Mulțumesc, doamnă președinte. Este adevărat că ne-am luptat foarte mult pentru a obține acest instrument IEDDR. Nu a fost deloc ușor și bugetul care este alocat astăzi este destul de modest, ceea ce nu ne mulțumește deloc și înțeleg mai ales frustrarea ONG-urilor. Întrebarea mea se referă mai ales la evaluare. Uh, Comisia ne spune că acesta este un instrument nou, care se află abia în faza de dezvoltare și că nu se poate deocamdată să tragem toate învățămintele necesare. Aș vrea doar să adresez o întrebare comisiei. Dacă aș vrea să știu dacă i-a tras învățămintele necesare din raportul care s-a făcut anul trecut, în mandatul precedent, de către doamna Salafranca și de mine, de către domnul Salafranca, mă scuzați, în care ne refeream la misiunile de observare electorală. Ne-am insistat foarte mult asupra importanței acestor misiuni, asupra dificultății și asupra dificultății de a le finanța dar și asupra unor uh, puncte slabe pe care noi le doream uh, rectificate și anume procesul de follow-up de după alegeri. Aș vrea să știu dacă a făcut comisia ceva cu acest raport sau dacă are de gând să facă ceva. Pentru că noi am muncit mult la acest raport și la vremea respectivă am plătit la AFET un consultant care să facă această evaluare. Deci ar fi păcat uh, să nu se fi tras învățămintele necesare. Întrebare pentru comisie. Mulțumesc. Kiitos, rouva de Geiser. Äh, sitten herra Howitt, olkaa hyvä. Mulțumesc, domnul Howitt. Thanks very much. I think, um... Uh, Eu am fost foarte dezamăgit de faptul că s-a schimbat ordinea de zi, dar pe de altă parte este util să putem să vorbim uh, mai mult timp cu colegii noștri de la comisie pe tema acestui instrument. Și sper să mai avem și alte ocazii să o facem. Ce a spus domnul Timens la început este ceva care mi-a atras atenția. El a spus că uh, chiar dacă se face o revizuire, nu se va face nicio modificare de substanță și sunt oarecum perplex când aud asemenea declarații. Eu sunt cel care am făcut amendamente multe la raportul Parlamentului European și atunci aș fi mirat dacă regulamentul nu s-ar modifica deloc. Atunci când vorbim despre prioritățile din programul nostru de uh, lucru pentru acest uh, instrument uh, financiar, deci este o întrebare care se adresează atât ONG-urilor cât și nouă, cât și comisiei. Deci vorbiți despre Uh, TVA și um, alte asemenea măsuri, dar haideți să nu uităm că ăsta este principalul nostru instrument pentru a finanța proiecte pentru îmbunătățirea drepturilor omului și a democrației. Deci ar fi păcat să ne pierdem în discuții inutile despre uh, detalii tehnice și să pierdem din vedere principalul obiectiv. Și atunci, iată întrebarea la care nu aștept neapărat răspunsuri exhaustive. Poate că ar fi bine să ne gândim uh, care au fost dificultățile în momentul în care am redactat acest regulament și să vedem dacă nu putem să analizăm ce s-a întâmplat cu uh, diferitele puncte care fusese evocate la vremea aceea și de grupul meu politic și de uh, ONG-uri. Am fost acuzați uneori că nu luăm multe riscuri. Dar, până la urmă, tocmai în acest domeniu ne asumăm noi cele mai multe riscuri, căci știți că societatea civilă n-ar trebui să se implice în politică, dar pe de altă parte nu poți să ții cont nu poți să pui tot timpul de o parte aspectele politice ale anumitor situații de încălcare ale drepturilor omului. Pe de altă parte, s-a vorbit despre această nevoie de a transforma drepturile omului într-un, uh, într-o componență omniprezentă a relațiilor noastre externe, așa cum a spus și doamna președintă. Și s-a vorbit și despre proiecte uh, focalizate pe anumite zone geografice și noi ar trebui să vedem dacă și în practică s-au aplicat cele scrise pe hârtie, lucrul în care eu uh, credeam cu fermitate. Suntem foarte mândri de ce facem cu misiunile de observare a legelor. și nu vrem să schimbăm nimic. Dar principala problemă a um, IEDDR este cu, că o mare parte din bugetul acestui instrument este alocat, cum s-a spus, uh, acestor misiuni. Și e normal să fie așa pentru că ne facem treaba foarte bine. Aceste cheltuieli sunt justificate. Dar mă întreb cum am putea să continuăm să facem aceste misiuni fără ca banii să fie luați, ca să spun așa, de la gura altora. Nu e o chestiune de a, a, uh, ați a, uh, aloca felia cea mai mare din tort, ci de a continua să faci bine ceva ce funcționează foarte bine. Ar fi bine să avem poate și o listă precisă a uh, obiectivelor noastre și a acestor proiecte pe care le apără ONG-urile. Ca să fim siguri că atunci când izbucnește un conflict uh, sau uh, începe o criză, noi putem fi prezenți uh, într-un timp record la fața locului și să putem să acordăm un ajutor concret. Iată câteva elemente care mi se par esențiale. Mulțumesc, domnule Howitt. Mai avem uh, Logbiller, domnul Logbiller, domnul Gerenz, deci, vă rog să nu uitați că ne trebuie timp și pentru a asculta răspunsurile invitațiilor noștri. Deci, doamna Lockbiller acum are cuvântul. Eu sunt uh, o deputată nou aleasă în Parlament și sunt foarte interesată să știu ce s-a făcut până acum cu acești bani. Și văd că s-au făcut multe lucruri bune, dar am auzit și multe acuzații, pentru că multe procese au fost refuzate din cauza lipsei de finanțare. Deci și eu sunt de acord cu faptul că bugetul trebuie să fie mult mai mare. Și poate că ar trebui și să selecționăm mai bine proiectele și să vedem care ar trebui finanțate din acest instrument și care din alte instrumente, precum instrumentul de preaderare. Deci, poate că dacă uh, împărțim mai bine uh, proiectele în funcție de diferitele posibilități de finanțare, am putea să facem mai multe. Atunci când reprezentanta ONG-ului uh, vorbea, spunea că era recunoscătoare pentru finanțarea pe care o poate obține din acest instrument, dar pe de altă parte, a spus că a crescut numărul de proiecte care s-ar putea califica pentru a fi finanțate din acest instrument și deci, încă o dată, e nevoie să mărim bugetul uh, IEDDR. Uh, pentru că nu trebuie să uităm nici delegațiile de pe teren care pot cel mai bine să intre în contact cu societatea civilă și cu organizațiile și asociațiile de pe teren. Nu este nimic nou să mai vorbi despre asta la comisia noastră, dar se pare că deocamdată aceste discuții, aceste consultări la nivel local nu uh, se desfășoară în mod satisfăcător. Și în ce privește declarațiile domnului Timmons, e bine să incluzi aici și drepturile economice și sociale și culturale, faptul că uh, avem dreptul să muncim, avem uh, dreptul să fim apărați de uh, munca forțată și așa mai departe. Am aflat că în trecut s-au mai luat hotărâri care până la urmă s-au dovedit uh, uh neadecvate. Că s-a hotărât, de exemplu, că nu ar mai trebui finanțate centrele de uh, reabilitare pentru persoanele care au suferit traume. Și există asemenea centre peste tot în Europa și e clar că aceste centre de reabilitare pentru persoanele care au fost torturate sau care au suferit traume nu au suficient de mulți bani pentru a funcționa. Deci, de aceea ar fi bine să nu se ia asemenea hotărâri, pentru că ele, în loc să îmbunătățească situația drepturilor omului, uh, o înrăutățesc. Și am mai citit că se cheltuie multă energie, se fac multe eforturi pentru a comunica uh, într-o măsură mai mare despre acest instrument de, pentru a acorda mai multă vizibilitate și este un lucru bun. Și mă întreb dacă banii cheltuiți în aceste campanii de comunicare sunt într-adevăr folosiți într-un mod eficient. Kiitos rouva Lohbiller näistä näkökulmista. Sitten herra Görens, olkaa hyvä. Mulțumesc. Acum domnul Görens. Le remarque qui ont été faites à Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt și eu de acord cu remarcile uh, cu la, cu aspectul bugetar. inadmisibil să vorbim de asemenea sume mm, modeste. Dar vreau să mă refer și la alte lacune, mai ales cele care se referă la procesul de luare de decizie, de promovare a drepturilor omului dincolo de granițele noastre. Obstacolele sunt numeroase. În primul rând, factorii de decizie politici, de la Revoluția franceză până la Raneca Casa a fost nevoie de 500 de ani în, pentru codificarea drepturilor omului și codificarea drepturilor economice și sociale Sper că nu va mai trebui să treacă, mă scuzați, nu 500, ci 150 de ani. Sper să nu va mai trebui să, că nu va mai trebui să treacă încă 150 de ani pentru codificarea drepturilor elementare. De exemplu, dreptul la hrană este un drept a persoanei euh, euh, și nu știu dacă acest drept poate fi subordonat unor interese, unor interese geostrategice. Uh, nu știu, uh, de exemplu, dacă nașterea asistată e un drept uh, uman, eu cred că da. Totuși vedem câte obstacole se ridică în cadrul drepturilor omului în întreaga lume. Sunt foarte numeroase. Dreptul la hrană, Uh, oare merită doar să fie înscris într-un manual de biologie sau într-un cod de drept? Euh, dreptul acesta de care sunt afectate miliarde și miliarde de persoane. Și iată cât, uh, ce fonduri neînsemnate sunt alocate pentru toate aceste drepturi fundamentale. Euh, sau dreptul la vaccinare este un drept care nu este luat în seamă. O situație inacceptabilă. Deci eu vă propun să facem o reflexie, să înființăm o celulă de explorare împreună cu membrii departamentului dumneavoastră, cu 2-3 membri ai Parlamentului European, sau 2-3 membri de la Concord, ca să vedem cum putem face progrese în aceste domenii. Uh, să facem uh, o dimensiune orizontală a politicii, să vedem ce obstacole se întâlnesc la nivel internațional, mai ales la Organizația Mondială a Comerțului uh, sau obstacole ridicate de China sau de alți parteneri. Pentru că aici se împotmolez discuțiile, deci cum putem avansa în mod inteligent. Qui au début, pour, au début une forme purement euh, Uh, deci, uh, să, să vedem dacă putem să rămânem la progrese informale, oficioase. Sau pur și simplu să facem uh, uh, uh, progrese um, oficiale, să putem codifica aceste drepturi sociale și economice și să facem o reflexie strategică. Mulțumesc uh, pentru aceste observații, foarte interesante. Ehm, Doamna Oiland acum. Ja olen pahoillani, että viimeiset listalla aina jo... Mulțumesc. Uh, din păcate, totdeauna ultimii de pe listă sunt afectați de lipsa de timp. Dar totuși aș dori să dau cuvântul uh, comisiei, dar și ONG-urilor, reprezentanților ONG-urilor și avem și un invitat din Nigeria. Vă rog, deci să vă exprimați pe scurt. Mulțumesc uh, cred că problema la care vreau să mă refer are nevoie de mult mai mult timp. Uh, sunt și eu nou aici, o nouă membru a Comisiei dumneavoastră și a Parlamentului. Sunt de acord cu cele spuse aici, de ordinea de zi. Sunt subiecte foarte importante pe ordinea de zi. Nu mi au luat nume de rău, dar mi se pare că e cumva agenda zilei de ieri, e cumva depășită. Trebuie să ne uităm puțin uh, și în perspectivă spre viitor, să vedem cum putem investi în aceste țări uh, subdezvoltate, cum le putem face să schimbe societatea, să le transformăm în democrații, în țări care respectă drepturile omului deci noi vorbim aici probleme care se leagă de buget, de zonele în care facem investiții, dar cred că avem nevoie să investim mai mult în informare, în tehnologiile, în, în, în tehnologiile de informare și comunicare, începând de la nivelul școlilor. De exemplu, dacă dorim într-adevăr să schimbăm acele societăți, trebuie ca a, tinerele generații trebuie să fie alfabetizate în ce privește folosirea computerului, că și asta face parte din drepturile omului, dreptul de a ști să te folosești de un computer, dreptul de a avea acces la informație. Noi trăim în secolul 21 în care tehnologiile informației joacă un rol din ce în ce mai mare și odată ce vom reuși să investim în țările acestea, în domeniile la care m-am referit, atunci, într-adevăr, putem să spunem că investim pentru viitor. Mulțumesc foarte mult și pentru contribuția dumneavoastră. Acum vom asculta pe reprezentanții Comisiei. Cine dorește să ia cuvântul? Doamna președinte, am să încerc să fiu cât se poate de sintetic pentru că au fost spuse aici multe lucruri și au fost făcute multe propuneri. Și voi încerca să fiu suficient de sintetic și de concret. Am să încep cu un subiect la care s-au referit și reprezentanta Concord și doamna Gomes. Este vorba de asistența bugetară directă. Și asta față de fondurile alocate ONG-urilor. Două cifre, doamnă. Sprij asistența bugetară directă la nivel mondial pentru toate operațiunile de cooperare și dezvoltare nu a crescut decât cu 22 până la 25% și tendința nu este una în creștere la ora actuală. Concret. Apoi, tot concret, și probabil că este vorba de o proastă interpretare a anumitor cifre, am să vă spun totuși, uh, că în anul 2009 am cheltuit pentru observările electorale suma de 23 de milioane și nu mai mult, chiar mai mult vom plăti 24 pe un total, dintr-un total de 140 de milioane. Deci niciun caz nu este partea leului pentru alegeri. O parte merge către alegeri, dar nu e partea leului. Îmi pare foarte rău. Noi încercăm să facem cât mai multe economii ca să putem să uh, îi ajutăm pe apărătorii drepturilor omului. Mituri și realitate. Mitul și realitatea în legătură cu consultare, în legătură cu întrebările uh, doamnei Lochbiller, în legătură cu produsele de comunicare. Consultarea. E adevărat că înainte de deconcentrare, deci înainte de 2003-2004, delegațiile noastre erau mai puțin obișnuite să se ocupe de astfel de chestiuni și asta mai ales în domeniul societății civile locale. De atunci și până acum a avut loc deconcentrarea și anume Delegațiile noastre au trebuit, unu, să aibă mai mult de lucru și, doi, să se ocupe de niște obligații pe care noi le-am amintit constant. De altfel, s-au făcut progrese, însă suntem foarte departe de perfecțiune, desigur, dar progrese există. Și uh, iau ca martor tocmai uh, raporturile uh, grupului FDR din Concord, care se fac în fiecare an în privire la monitorizarea concentră de concentrări și deci raportul grupului FDR din Concord arată că situația s-a ameliorat în ultimii ani, mai ales deci de când există deconcentrarea. Am să aduc și un alt martor, o altă mărturie și anume cea a curții de conturi. Este una cât se poate de importantă. Curtea de conturi a fost uh, audiată și de Consiliu și de Comisia de Bugete și de Comisia DV foarte recent și ea a evocat ameliorarea consultărilor chiar la nivelul delegaților. Vreau să repet cu toate acestea că sunt două lucruri de făcut. Uneori, directivele noastre de la sediu uh, se interpretează se interpretează um, după voia delegaților de pe teren. Și asta nu e valabil pentru toate delegațiile. Apoi, în privința produselor de comunicare, 60 de delegații, doamnelor Lorbiller, au organizat uh, proiecte pe tema protecției împotriva torturii și pe alte teme și 60 de delegații au efectuat reuniuni, evenimente și uh, proiecții ale acestor produse. Noi nu am reușit niciodată să facem în așa fel încât un canal de televiziune național să se ocupe de uh, aceste lucruri. Singurul canal care ne promovează din când în când produsele este Euronews. Așadar, sunt multe de făcut la nivel național. În privința vizibilității, sper că doamna Ana Gomes va fi la Stockholm săptămâna viitoare ca să vadă un alt martor. Am pus pe primul loc drepturile omului în cadrul European Development Days de la Stockholm. Este o premieră și tot atunci sărbătorim 15 ani de observare electorală. Acesta fiind main eventul, evenimentul principal al European Development Days sub președinție suedeză. În privința centrelor de reabilitare, și nouă ne pare rău de ce se întâmplă, pentru că există o decizie a Consiliului pentru o, o defazare începând cu anul viitor a fondurilor europene pentru, fondurile, pentru centrele respective. Centrele de reabilitare existente sunt însă eligibile. Președinta, nu mai avem prea mult timp, deci v-aș ruga să trageți concluziile și poate să dați cuvântul și domnului Timons. Am terminat, doamnă. Mulțumesc. Yeah, as, as have... Și domnul Timens dorește să ia cuvântul. După cum bine știți, avem un grup de lucru pe acest instrument, ceea ce înseamnă că membrii vor intra în detalii după această discuție foarte intensă și nu e cazul să intrăm acum în detalii. Domnul Timens are și el câteva opinii, poate strategice. Doamnă președinte, dezbaterea mi s-a părut uh, foarte interesantă și foarte pertinentă. Și sigur că toate subiectele merită să fie discutate în uh, profunzime. Dar după cum bine știe secretariatul comisiei dumneavoastră, eu de mai multe săptămâni am cerut să avem o reuniune, o consultare neoficială cu Parlamentul European în legătură cu revizuirea strategiei. Pentru că timpul ne presează și trebuie să venim cu un document privitor la noua strategie. Nu am să încerc să răspund tuturor deputaților care au luat cuvântul, vreau doar să reiau două sau trei uh, subiecte. Noi suntem primii care spunem că este necesar un buget mai mare pentru drepturile omului, dacă este posibil, dar nu de noi depinde. În privința consultării la nivel local, vom face eforturi împreună cu colegii noștri de la AIDCO ca să cerem delegațiilor noastre să facă mai multe în acest sens la nivelul lor. Dar nu uitați că delegațiile noastre sunt în uh, ajunul unei mari reforme da, asta dacă și când va intra în vigoare tratatul de la Lisabona, va fi nevoie de o echilibrare atentă a priorităților. Aș vrea să-i spun doamnei Gomez că că acest instrument este important în cadrul strategiei noastre și la fel și combaterea violenței la adresa femeilor și fetelor. Aceasta va fi inclusă prin revizuirea noilor orientări care au fost și adoptate între timp. Doamna Andrichene, libertatea de cult este deja inclusă, este deja un obiectiv al strategiei actuale. S-ar putea să fie, sigur va fi menținut și nu numai prin IEDDR, ci și prin uh, relațiile noastre bilaterale cu foarte multe state. În privința orientărilor Uniunii Europene, în domeniul consultării și al dialogului, noi finanțăm prin acest instrument numai seminarii, iar dialogurile sunt finanțate de respectivele direcții generale ale Comisiei. Doamna de Kaiser, în legătură cu întrebarea dumneavoastră foarte pertinentă, în legătură cu raportul dumneavoastră și al domnului Salafranca. Trebuie să recunosc că am uitat să menționez că la obiectivul 5 și la obiectivul 2 al revizuirii vom face o mențiune specifică a ă, follow-up-ului necesar, inclusiv cu ajutorul societății civile pentru recomandările dumneavoastră. Am prevăzut acest lucru, îmi pare rău că nu l-am menționat. Lucrăm și la alte recomandări ce provin din rezoluția Parlamentului ce a urmat raportului dumneavoastră. Domnul Howitt a menționat foarte multe teme importante și cred că nu le putem discuta acum, mai ales că dumnealui nici nu mai este prezent. Așadar am să mă întorc acum către doamna Lochbiller creșterea bugetului. Sprijinul pentru funcția de înalt comisar este inclusă în, în regulamentul de procedură. Este singura funcție care trebuie finanțată permanent, fără alocările Comisiei Europene. Această Uh, finanțarea este de 4 milioane de euro pe an. Deci dorim să ne asigurăm că această prevedere rămâne înscrisă în regulament. În privința sugestiilor domnului Görens nu pot să uh, le dau curs acum, nu putem să creăm o astfel de celulă de explorare. Știu că ați menționat un subiect foarte important, dar poate ține mai mult de Comisia DEVE din Parlamentul European. Cu siguranță Comisia mm, nu va fi reticentă la discuții, dar, doamnă președinte, o spun încă o dată, haideți să instituim cât mai repede acest grup de lucru și să intrăm în detalii. Vă mulțumesc! herra Tiimans, meidän vakava tarkoituksemme on järjestää tämä työryhmän kokous mahdollisimman pian, koska tämä on todella meille sekä komissiolle että, että parlamentin ihmisoikeusalivaliokunnalle aivan prioriteettikysymys nyt. Sperăm că acest grupul se va organiza cât mai repede cu putință, pentru că este o prioritate pentru noi. Și vă mulțumesc pentru toate răspunsurile pe care le-ați dat la întrebările uh, membrilor comisiei. În general, atunci când un membru a comisiei participă la o delegație, poate să ceară consiliere din partea secretariatului. Și uh, pentru această delegație, uh, instrumentul de finanțare este pertinent. Și, de exemplu, dacă ne gândim la cum se aplică acest instrument în Turcia, Poate că am putea să um, avem o discuție și să o includem pe ordinea de zi de săptămâna viitoare. Rămâne deschisă și uh, uh, chestiunea cu privire la uh, întrebarea care va fi pusă în timpul sesiunii plenare de, de la Strasburg pentru că se pare că nu a existat sprijin pentru cererea Comisiei de Petiții pentru a cere uh, finanțare uh, suplimentare. Trecem la punctul 6. Avem uh, încă un singur punct, deci pe ordinea de zi, deci vreau să urez bun venit președintelui grupului de lucru parlamentar pentru acțiune globală, domnul Hegel din Nigeria, care este prezent deoarece în Parlament s-a organizat o dezbatere pe această temă împreună cu președintele Tribunalului Penal Internațional. Deci această dezbatere, de fapt, va avea loc imediat după reuniunea noastră. Deci îi uh, urăm bun venit domnului senator. Am înțeles că și domnul Prodi este foarte implicat în uh, această organizație parlamentară pentru acțiune globală, deci poate poți să-i cer domnului Prodi să uh, îi ureze bun venit domnului senator din Nigeria numele nostru. Grazie, signora președinte. Molto be- Mulțumesc. Uh, foarte pe scurt, pentru că uh, nu mai este mult și va începe uh, următoarea discuție la sala 5G2 în ce privește Tribunalul Penal Internațional. Uh, acolo va fi de față inclusiv uh, Președintele tribunalului, domnul judecător Song, quindi tutti i colleghi sono invitati a... care va conduce lucrările. Sunt invitați toți colegii, dacă doresc, la sala 5G2 și vreau să vă atrag atenția și asupra faptului că există inițiativa parlamentarilor pentru acțiune globală, deoarece aceasta reprezintă o asociație de parlamentari dintre cele mai active, inclusiv aici la Parlamentul European. și care are o importanță strategică deosebită, mai ales în ceea ce privește afirmarea rolului Tribunalului Penal Internațional prin, prin tratatele, prevederile tratatelor de la Roma, care uh, Mm, îi, eh, care conțin prevederi pentru funcționarea sa și inclusiv în ceea ce privește extinderea pentru țări importante, cum ar fi Japonia. Acest lucru s-a întâmplat recent. Sigur că rămâne problema legată de Statele Unite, dar eh, această problemă nu poate fi rezolvată așa de, de pe o zi pe alta, pentru că dificultățile sunt importante. Și cu aceasta am încheiat. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc, domnule Prodi. Și eu sunt membra acestei organizații. Și atunci uh, am toată plăcerea să-i urez bun venit domnului senator și îmi pare rău să-i spun că nu ne-a mai rămas decât foarte puțin timp la dispoziție pentru că am acordat foarte mult timp punctului precedent de pe ordinea de zi, dar uh, vă acordăm câteva minute ca să puteți lua cuvântul. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președintă! Este o onoare și un privilegiu pentru mine să fiu astăzi printre dumneavoastră, nu doar în calitatea mea de președinte a acestei organizații, ci și în calitate de uh, senator în, într-un parlament african, respectiv în Parlamentul din Nigeria. Sunt președinte al acestei organizații de trei ani de zile și membrii sunt deputați în funcțiune. Sunt mai mult de o mie din parlamente de peste tot din lume și avem mai multe programe cu privire la dezvoltarea durabilă, la pace și la democrație la uh, respectarea dreptului internațional și uh, la drepturile omului. De fapt, acestea din urmă sunt priorități pentru noi și lucrăm pentru ca să ne asigurăm că toate țările lumii vor ratifica tratatul de la Roma. Din cei 110 110 mm, uh, țări care au semnat acest tratat, numai 65 Uh, au făcut și pasul următor. Deci ne străduim foarte mult ca să obținem această uh, semnătură. De fapt, 110 s-au angajat să-l semneze și numai 65 l-au semnat. Și sperăm că, de exemplu, Republica Cehă îl va semna în 2009, uh, insulele Cook și Madagascarul au făcut deja acest lucru în anul 2008. În calitate de cetățean nigerian, Pot să vă spun că chestiunea drepturilor omului și a democrației uh, sunt deosebit de importante și încercăm să fim activi în regiunea um, Africii de vest ca să fim siguri că acolo pacea și stabilitatea uh, vor putea fi durabile. Știți că am avut un rol major de jucat în conflictul din Sierra Leone și din Liberia care s-a încheiat cu predarea fostului președinte al Liberiei în fața Tribunalului Penal Internațional. Și am putut să contăm pe parteneriatul uh, și ajutorul țărilor europene și sperăm ca acestea să continue și pe viitor. Așa cum știți, în urmă cu câteva săptămâni, în Guinea au existat probleme. Nigeria a încercat să ia măsuri ca să să se ajungă la o normalizare, dar tocmai am primit o veste potrivit căreia uh, uh, uh, înaltul comisariat ONU pentru dreptul omului va uh, lansa o anchetă pentru a ști ce s-a întâmplat în acest stadion unde în urma unei demonstrații mai, mulți, uh, um, uh, mai multe persoane au fost uh, um, împușcate. Organizația noastră acționează și din alte perspective. Mai întâi vrem să eliminăm armele de calibru mic și pe de altă parte, vrem să uh, stimulăm, să uh, motivăm țările să ratifice tratatul de la Roma. Domnul Prodi deja va vorbi despre această reuniune. Toată lumea este invitată să participe la această întâlnire în 5G2, unde va fi prezent însuși președintele Tribunalului Penal Internațional. Mulțumesc, domnule senator. Mulțumesc pentru cuvintele dumneavoastră. Poate că am fi putut să organizăm diferit lucrurile dacă am fi ținut cont de ultimele informații, dar acestea ne-au parvenit prea târziu, din nefericire. În tot cazul, președintele Tribunalului Penal Internațional este la, aici, în Parlamentul European, după cum ați spus-o, și vreau să spun că a fost o experiență foarte interesantă pentru mine. Constata că președintele, fostul președinte al Liberiei era pe cale de a fi... Da, Taylor era, este pe care de a fi judecat uh, la Tribunalul Penal Internațional. Lucru foarte interesant. Și vă îndemn să participați la această reuniune, că sunt convinsă că va fi la fel de interesantă. Deci, uh, organizată, spuneam, de uh, parlamentarii pentru acțiune globală, această asociație care va fost prezentată aici. Acum, în problema Guinei, aceasta Uh, va face obiectul de intervenții în plenară în uh, ziua de joi a săptămânii viitoare la Strasbourg, deci vă asigur că vom evoca acest subiect. Cu acestea nu rămâne decât să vă mulțumesc tuturor pentru că ați participat la această reuniune foarte interesantă și declar reuniunea încheiată.